Înainte de a relua voturile, în legătură cu celelalte secțiuni și plățile, raportorul general dorește să vă comunice o corectură în legătură cu uh, plățile pentru uh, proiecte și acțiuni pregătitoare și dau cuvântul lui Daniele Vioti. Mulțumesc, domnule președinte. Am o precizare de făcut în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. La votul de ieri, în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, în pachetul votat s-au inclus și plățile, calculate conform regulilor uh, generale, deci uh, Um, noi angajamente uh, minus uh, cele din noul proiect de buget. Dar regula nu a fost uh, respectată perfect și trebuie să facem o corectură tehnică și am calculat corect valorile pe patru linii, linia 04037725, garanția pentru copii, o plată cu 8.950.000 de euro în loc de 7.950.000 de euro și la linia 330477 um, limitarea dubelelor standard de calitate cu uh, o plăți în valoare de 700.000 de de euro în loc de uh, 500 uh, și ceva de mii de euro. Deci vă rog să acceptăm pachetul adoptat ieri cu aceste două corecturi de ordin tehnic, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor general. Luăm act de comunicarea dumneavoastră și vom face corecturile necesare. Acum vom vota plățile avem uh, două blocuri care fac obiectul unui compromis. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și separat votăm un amendament de compromis. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, mes coleg, nu nous Am uh, terminat astfel de votat creditele de angajamente și de plăți din cadrul secțiunii 3. Și trecem acum la celelalte secțiuni care au făcut obiectul raportului lui Paul Ruby. Nous commençons avec le Conseil. Începem cu Consiliul European. Cred că putem vota în bloc toate amendamentele. Nu aveți obiecții? Cine este pentru acest uh, bloc de amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Curtea Europeană de Justiție. Avem două subblocuri de amendamente care au făcut obiectul unor compromisuri. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem apoi o serie de amendamente care cred că pot, fac obiectul unui, pot să fac obiectul unui vot în bloc. Nu aveți obiecții? Atunci votăm. Cine este pentru acest bloc de amendamente? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Avem un uh, amendament uh, în legătură cu uh, establishment plan, jurii 6217, cine pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Curtea de conturi. Avem un uh, subbloc de deci un compromis sub bloc de amendamente. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi urmează o serie de amendamente pe care cred că le putem vota în bloc, dacă nu aveți obiecții. Deci le votăm pe toate. Cine-i pentru toate aceste amendamente în bloc? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Consiliul Economic și Social European avem un compromis două subblocuri pe care le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi urmează o serie de amendamente care fac obiectul unor voturi separate. Mai întâi FDD 88-85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NL 8215 pentru, împotriva abțineri, respins. FDD 7384 pentru, împotriva abțineri, respins. FDD 7385 pentru, împotriva abțineri, respins. FDD 7386 pentru, împotriva abțineri, respins. FDD 7387 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NL 8216 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FTD 8886 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FDD 8887 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NL 8217 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FDD 8888 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează în compromis uh, AM sub bloc 1 cu o solicitare de vot separat pentru FDD 7388. Budge 2400. Budge Buget 2400 pentru împotrivă abțineri se adoptă. FDD 7388 devine caduc, FDD 8983 pentru împotrivă abțineri se respinge. Alors, ensuite viennent trois, trois amendements ECR. 4... Urmează apoi trei amendamente ECR 84-15 pentru, împotrivă. Da, ECR 84 8415 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. FDD 7 Nu știu dacă e diferită lusa noastră de vot, uh, spune doamna Gardia Zabal, dar ar trebui să votăm uh, amendamentul S și D 7682, linia 1420. D'abord le bilot. D'abord le bilot DD et puis ensuite les autres amendements. Uh, mai întâi uh, bilot DB și apoi celelalte amendamente. Da, ne lipsesc două amendamente de pe listă, spune doamna Cartea Zabal. Avem doar amendamentul nostru. Bun. Deci amendamentul 8415 a fost respins. FDD 7390. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. E SND 7682 pentru. Împotrivă. Vom verifica. Par vot electronic. Um, prin vot electronic. Uh, cei care nu au introdus uh, încă cardul în, card, în uh, consola de vot, vă rog să o faceți acum. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge, 24 de voturi împotrivă, 10 pentru. FDD 7390 uh, pentru, împotriva abțineri se respinge, FDD 7391 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FDD 8892 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, FDD 7392 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. EFDD 8894 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FDD 8895 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FDD 7393 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ENL 8218 pentru, împotrivă, abțineri, respins. EFTD 8896 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament de compromis, buget 2401 pentru, împotrivă, abțineri, a se adoptă și FTD 7396 devine caduc. FTD 7397 pentru împotrivă, abțineri se respinge. ECR 8416 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FTD 8897 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FTD 8898 pentru, împotrivă, abțineri respins. FDD 8899 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis, amendament de compromis 1, buget 2402 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FDD 7400 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FDD 7401 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament de compromis sub bloc 1, buget 2401 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FDD 8901 devine caduc. FDD 8902 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FDD 7402 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FDD 7403 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FDD 8904 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament de compromis sub bloc 1, buget 2404 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NFDD 7405 devine caduc, NL 8220 pentru, împotrivă, abțineri, respins, FDD 7406 pentru, împotrivă, abțineri, respins, FTD 7408 pentru, împotrivă, abțineri, respins, FTD 7410 pentru, împotrivă, abțineri, respins, amendament de compromis sub bloc 1, buget 2405 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și FTD 8905 devine caduc. Nous examinons maintenant Trecem mai departe acum. Amendamentele Comitetului Regiunilor. Și începem cu un compromis. Cu două subblocuri am putea face un vot unic. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Nu ați prea ridicat mâna, unii colegi nu au ridicat mâna, deci atunci facem o verificare electronică. Votul e deschis. Dacă toată lumea a votat, uh, declar votul închis. Și se adoptă cu 25 pentru și 8 împotriva. Acum trecem la voturile separate pe amendamente și începând cu EFDD 8906 pentru împotriva abțineri, se respinge. EFDD 7411 pentru împotriva abțineri, se respinge. EFDD 8907 pentru împotriva abțineri, se respinge. EFDD 8908 pentru împotriva abțineri, se respinge. ENF 8222 pentru împotriva abțineri se respinge. EFDD 8909 pentru, potriva, abțineri, se respinge. Compromis AM, sub bloc 1, buget, bară 2500 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. EFDD 8911 devine caduc. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. FDD 7415 pentru potriva abțineri, se respinge. FZD 7416 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FZD 7417 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis AM sub bloc 1, bugi 2501 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7418 devine caduc, ECR 8419 pentru împotrivă. Țineri. Se respinge. FDD 7419 pentru, potriva, abțineri. Respins. FDD 7436, cine pentru, potriva, abțineri. Se respinge. FDD 8912 pentru, potriva, abțineri. Se respinge. FDD 8913 pentru, potriva, abțineri. Se respinge. FDD 7420 pentru, împotriva, abțineri se respinge. FDD 8914 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. FDD 7421 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. FDD 7422 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. FDD 8917 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. FDD 7423 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Compromis AM Bugi 2502 pentru am Abțineri. Se adoptă. RDD 7424 pentru. am Abțineri. Se respinge. RDD 7425 pentru. potrivă. Abțineri. Se respinge. RDD 7426 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. RDD 7427 pentru. potrivă. Abțineri se respinge. E de 7428 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. FDD 7429 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromis AM Bugi 2503 pentru împotriva abțineri se adoptă. FDD 7430 devine caduc. Compromis AM Bugi 2504 pentru împotriva abțineri se adoptă. FDD 7433 devine caduc. Compromis AM, Buci 2505 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. FDD 7434 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Compromis AM Buci 2506 pentru potrivă. Abțineri se adoptă. EFDD 7435 devine caduc. Ombudsmanul European. Avem aici eh, din nou voturi separate, începând cu RDD 8924 pentru împotriva. Abțineri se respinge. RDD 7500 pentru împotriva. Abțineri se respinge. FDD 8926 cine pentru Împotrivă. nu se abține? Și se respinge. S și D. 7685. Peti 6275 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se respinge. Cred acum că putem vota în bloc amendamentele FDD de la 8928 până la 7504. Cine este pentru toate aceste amendamente? Cine este potrivă? Abțineri. Toate sunt respinse. Establishment Plan, amendament PETI 6276 S și D 7686. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. Autoritatea pentru supravegherea datelor. Cred că și aici putem vota în bloc, cu o excepție, amendamentul S și D 7681. Ce privește toate amendamentele, cu excepția lui S și D 7681, care va face obiectul unui vot separat, cine este pentru toate celelalte amendamente, cine este împotriva, abțineri, toate acestea sunt respinse. Votăm atunci S și d 7681 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. SAE. Două sublocuri care fac uh, obiectul unui compromis, deci le votăm împreună. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem apoi la voturi separate. Dar și aici putem vota în bloc cu o excepție, AFET 5176, FDD 8979, BUGE 4409. Celelalte, așa numitele uh, amendamente votabile în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri, și ele sunt respinse. Atunci, votăm acum compromisul AM AFET 5176. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar amendamentele FDD 8979 și Bugi 4409 devine astfel caduce. Establishment Plan, amendament AFET 6541 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Observații. aveți 5176 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Nous allons maintenant... Trecem acum la votarea creditelor pentru secțiunea 1, Parlamentul European. Nous avons d'abord. Și mai întâi. Sur euh, les amendements qu'on retrouve en ne referim la amendamentele ce se regăsesc în anexa 1 tabelul 1, respectiv anexa 1 tabelul 2. Aceste două blocuri cred că pot face obiectul unui vot unic. Dar putem să le votăm și separat. Mai întâi, tabelul 1, cine e pentru, împotrivă? Abțineri, se adoptă. Anexa 1, tabelul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la solicitările noi ale grupurilor politice. ALDE 7810 PPS și de GUE Verzi și un alt amendament ALDE 7810 PPS și de Verzi. E un vot unic aici, e vorba de a de a spori angajamentele cu niște compensații, fără a schimba bugetul în ansamblu sau cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Acum și câteva voturi separate, și de 7791, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic, vă rog. Votul e închis. Și se respinge. 18 la 15. S și D 7790. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Observații. Amendament GUE 7001. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. GUE 7014. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și de 7790. Cine pentru? Potrivă? Haideți să verificăm electronic. Pot deschis. Dacă toată lumea a votat, închidem votul și se respinge cu 20 împotriva și 10 pentru Bugi 3, cine pentru împotrivă țineri se respinge. GUE 2. cine pentru împotrivă abțineri se respinge. Alors, qu'est-ce qui Eh bien, nous en avons. Eh bien, Astfel am încheiat, stimați colegi, această votare. E ora 9 și 37 de minute și doresc să felicit călduros pe cei doi raportori, raportorul general Daniele Viotti și raportorul pentru celelalte secțiuni Paul Rubic. Să-i aplaudăm! Euh, euh, de asemenea, doresc să-i felicit pe raportorii din umbră și pe fiecare dintre dumneavoastră pentru că ați participat la acest vot. Și nu în ultimul rând, colaboratorii noștri care au pregătit atât de bine listele de vot, mulțumesc și consilierilor politici. Peut-être că nous pourrions entendre nos rapports. Pentru niște concluzii aș da cuvântul raportorilor noștri. Domnule Vioti, ați dori acum să luați cuvântul? Președinte, per... Uh, da, domnule președinte, pe scurt, aș uh, dori să mulțumesc și eu uh, tuturor celor care ne-au sprijinit, secretariatului, um, pentru um, activitatea atât de profesionistă, bineînțeles de ani de zile, dar și de data aceasta. Um, ne-au oferit foarte mult sprijin mie și raportorilor din umbră și ne-au făcut munca mult mai ușoară. Mulțumesc și colegilor raportori din umbră mm, care și-au adus contribuția la încheierea acestei faze a procedurii. Acum, domnule președinte, este Um, la latitudinea noastră să um, apărăm interesele Parlamentului în concilierea cu Consiliului, cu Consiliul și sper că peste două săptămâni uh, în plenul Parlamentului uh, se va vota uh, aceste proiecte de buget care, cred, după părerea mea, răspund așteptărilor cetățenilor și respectă valorile Um, care trebuie să fie cele ale Uniunii Europene. Deci uh, eu mă angajez că alături de delegația uh, care mă va sprijini, ne va sprijini în conciliere, mă angajez uh, să apăr poziția Parlamentului pentru a apăra regulile și principiile votate și vom încerca să negociem serios cu Consiliul. Mulțumesc încă o dată tuturor! Merci, monsieur. Mulțumim, domnule raportor general, Paul Jubic. Stimata domnule președinte, și eu aș dori să vă mulțumesc din inimă. Aș dori să mulțumesc în primul rând angajaților Parlamentului. Cred că administrația Parlamentului European a reușit să demonstreze că pot fi împăcate diferite interese, diferi uh, divergente între ele, Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru discuțiile cu caracter informal pe care le-am purtat, care ne-au permis să obținem acest rezultat bun. Și aș dori să mulțumesc și colaboratorilor noștri personali care au reușit să ne controleze atât de bine și să ne consilieze atât de bine cu ocazia votului. Aceasta a fost uh, partea ușoară, cred. Partea ușoară a fost să ajungem la un aviz în Parlament. Urmează acum partea mult mai grea și anume negocierile pe care va trebui să le purtăm cu Consiliul. Știm cât de avansate sunt pregătirile pentru aceste negocieri făcute deja de Comisia Europeană, dar știm cu toții cât de dificile vor fi aceste negocieri cu Consiliul și uh, Aș dori să precizez faptul că domnul Vioti, de exemplu, a lucrat foarte mult la pregătirea acestor uh, uh, negocieri și un uh, și unitatea Parlamentului European cred că va fi extrem de importantă în perspectiva acestor uh, negocieri. Aștept drept urmare cu nerăbdare dialogul uh, tripartit, concilierea, chiar dacă nu vor fi ușoare, eu sunt convins că vom reuși să fim foarte eficienți. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, domnule raportor, pentru celelalte secțiuni. Odată în plus, Uniunea face forța și unitatea Parlamentului European e o garanție de reușită în procedura de conciliere. La fel cum Uniunea Statelor Membre poate fi garantul puterii de care trebuie să dăm dovadă în fața provocărilor mondializării, globalizării. Acesta fiind spusă, aș dori să dau cuvântul domnului Johan Urel din partea Comisiei Europene și să-l felicit la rândul său, pentru că a fost numit director. Iată un titlu care o recunoaștere bine meritată, domnule Urel. Și deoarece ați căpătat această onoare, poate aveți și niște comentarii din partea uh, Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, caldele cuvinte. Apreciez foarte mult. Vă mulțumesc. Am să fiu subcint. și aș începe alăturându-mă spuselor dumneavoastră, felicitându-i pe domnul Viodu și pe domnul Rubic, cei doi raportori. A fost un pachet extrem de complex Uh, chiar și noi, la comisie, de pe marginea terenului, ca să spun așa, am uh, putut vedea cât de dificil a fost uh, pregătirea acestui text și vă felicit pentru adoptarea textului. Um, asta se datorează pregătirii excelente atât din partea raportorilor cât și a întregului staff. Deci, sincere felicitări pentru acest succes. În linii generale, aș vrea să mulțumesc Comisiei Bugi pentru a fi restaurat nivelurile uh, angajamentelor și uh, pentru credit respectiv plăți, uh, revenind la niște cifre mai aproape de propunerea Comisiei, ceea ce ne va înlesni munca și la conciliere. Vom reveni în detaliu ceva mai târziu cu lucruri specifice. În schimb, la capitolul 1A este limpede că negocierea se va concentra clar pe Erasmus Plus în acest an, uh, consolidarea votată de Parlament în termen cantitativ uh, înseamnă 2 pe 3 din consolidarea pentru Erasmus Plus, respectiv Erasmus Tineret, Erasmus Youth. Consiliul de partea sa, sigur că într-un context diferit al poziției pe care o deține, am putut constata că Erasmus e unul din puținele programe pe care și Consiliul îl, ag- îl agrează, deci este o prioritate și pentru Consiliu. Acesta e un semn foarte bun, din nou, pentru conciliere. Uh, pentru că această prioritate aparține ambelor brațe uh, ale autorității bugetare. E limpede că inițiativa pentru ocuparea tinerilor va ocupa locul primordial pe agenda. Uh, această inițiativă trebuie susținută. S-a votat o consolidare bugetară. Nu ascund că va interveni o discuție dificilă cu Consiliul, mai ales dacă propunerea consolidării va depăși bugetul care a fost agreată cu 2 ani la evaluarea la mijloc de parcurs. Din partea Comisiei pot să vă spun că vom încerca să facilităm prin toate mijloacele găsirea unui acord. Uh, Vorbim însă de o creștere a linilor bugetare pentru inițiativa pentru tineri, ori asta uh, necesită uh, măsuri juridice din partea uh, statelor membre. Aș spori contribuția la buget. E un exercițiu foarte complex de reprogramare și există și un risc aici de a introduce amânări în implementarea fondului social. Dar aceste argumente au fost aduse și înainte și sunt sigură că dumneavoastră le cunoașteți. Luăm notă de prioritățile politice ale Parlamentului și sunt sigur că va fi un subiect important și la conciliere. În ce privește agricultura, aș reaminti că la mijlocul lui octombrie, ca în fiecare an, Comisia va prezenta Uh, tradiționala uh, scrisoare de modificare a bugetului și acolo o componentă importantă se va referi tocmai la agricultură. Va fi ocazia pentru comisie de a include și o evaluare actualizată a uh, tuturor nevoilor și în special ale celor mai recente evoluții, cum ar fi febra pestei porcine venită din Africa și acum prezentă în câteva state membre. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru a fi uh, restaurat anumite rezerve nenecesare intruse de Consiliu, sume foarte mari uh, prevăzute pentru regulamentul de la Dublin și care nu cred că e necesar. Știm că negocierile pe această temă sunt foarte dificile la care se mai adăuga o re- rezervă, ar fi fost o complicație inutilă și deci vă mulțumesc că ați votat cum ați votat. La capitolul 3, nevoile sunt în permanentă evoluție și noi la comisie nu putem face decât să monitorizăm situația și vom vedea până la conciliere dacă putem susține sau propune consolidări chiar și noi, iar în scrisoarea de modificare din octombrie am putea eventual include câteva elemente suplimentare noi. Ce privește capitolul 4, e clar că subiectul principal, nu singurul, dar cel principal este uh, Turcia și contribuția de la bugetul UE uh, la um, capabilitățile privitoare la migranți. E un subiect delicat acesta, știm, dar trecând prin luni și luni de discuții la Consiliu, nu cred că revelez aici niciun secret. Dacă vă spun că poziția Consiliului e rigidă pe acest punct. În ce privește cheltuielile administrative, vă mulțumesc, uh, domnule Viot, în special pentru că ați propus și Comisia pentru că a acceptat să um, revină la propunerea de uh, angajamente din partea Comisiei. Uh, tăierile propuse de Consiliu ar fi uh, îngreunat foarte mult funcționarea administrației noastre. Ca în fiecare an, o să vă oferim comentarii mult mai detaliate vis-a-vis -vis de pozițiile Parlamentului, respectiv Consiliul, în scrisoarea de executabilitate pe care Comisia vă va prezenta imediat sau la foarte scurt timp după adoptarea formală a poziției Parlamentului în sesiunea plenară octombrie 2. Deci, probabil pe 26 octombrie veți primi această scrisoare. Așa că atunci, domnule președinte, stimați raportori, felicitându-vă din nou pe ambii raportori, desigur, pentru acest vot încununat uh, de succes. Vom avea dezbateri interesante la conciliere, care vor merge în substanța uh, unor subiecte foarte importante, iar noi, din partea Comisiei, vom face tot ce se poate pentru a facilita un acord, venind cu propuneri acolo unde credem că suntem de ajutor, jucându-ne uh, rolul de mediator. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule director, spune președintele. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte și avem încredere în dumneavoastră. Comisia e întotdeauna un arbitru just și echitabil al schimburilor în conciliere, acolo unde cele trei instituții se întâlnesc. Mulțumesc pentru precizările făcute în ce privește amending letter, scrisoarea de modificare. Notez data de 26 octombrie 15 se corectează președintele, precum și scrisoarea de executabilitate. În ce privește concilierea, am încredere în comisie ca și fondul loading să fie ajustat. Știm că anul trecut uh, acest subiect uh, a lăsat perplex Parlamentul și uh, chiar am protestat. Vom evita însă în acest an acest lucru pentru că la ultima conciliere, suntem la ultima conciliere înainte de încheierea legislaturii. E bine, încă o dată mulțumesc, domnule Ure, pentru sprijinul dumneavoastră. V-aș reaminti următoarele etape. Un nou vot pe rezoluția care va însoți amendamentele bugetare pe 8-9 octombrie, trialog 18 octombrie, dezbatere și adoptare în plenare a poziției Parlamentului pe 23-24 octombrie și deschidere a perioadei de conciliere cu o primă ședință pe 7 noiembrie, a doua reuniune, să sperăm, și reuniunea finală pe 16 noiembrie. O reuniune finală care Sperăm că se va termina la o oră rezonabilă. Prea bine. Dacă domnul s ar fi fost cu noi, aș fi dat cuvântul, dar din păcate n-a putut veni în această dimineață. El m-a rugat să-l înlocuiesc pregătise un raport vizând o uh, Europa cu mai multe viteze, dacă putem să o numim așa, și în sugestiile pe care le formulează domnul Görens, spune că multiplicarea fondurilor va face dificilă lectura bugetului european. Un principiu d'unité bugetară. Astfel nu se respectă principiul unității bugetare uh, și uh, devine manifest ceea ce s-a subliniat deja în raportul Monti și anume așa numită galaxie bugetară, galaxia de fonduri care face aproape imposibilă o lectură simplă a angajamentelor bugetare ale Uniunii Europene. Domnul Gărânț propune să reducem această galaxie și să adoptăm un regulament al cadrului financiar multianual prin intermediul unei proceduri legislative ordinare și insistă asupra nevoii de a se vota cu majoritate calificată Astfel, deci majoritatea calificată să înlocuiască unanimitatea în Consiliu. Este în favoarea raționalizării și a punerii în aplicare a unei integrări diferențiate. Subliniază că eliberarea de soluții ad hoc uh, pe subiecte europene în termene scurte, în afara cadrului instituțional al Uniunii, aduc cu ele costuri suplimentare, superflue, Uh, care nu reprezintă o bună cheltuire a fondurilor publice. După modelul membrilor uh, din Berlin, din Bundeslatul German dinainte de unificare, ar trebui să se țină cont doar de votul deputaților din perimentul de integrare respectiv. Adică, dacă ar exista mai multe cercuri de integrare, ar participa la votul în Parlamentul European doar deputații din țările implicate în acțiunile respective. Ceilalți deputați ar avea doar un rol consultativ și votul lor nu ar fi Uh, nu ar fi uh, luat în considerare în mod obligatoriu. EFSI ar putea să devină o rezervă de solidaritate și de performanță pentru toate fondurile Uniunii, uh, cu fonduri naționale în proporție de 10%, astfel regulile de alocare a fondurilor din această rezervă Uh, s-ar baza pe respectarea drepturilor fundamentale de către statele membre, a solidarității și a împărțirii echitabile a responsabilităților. <clears throat> Iată, cam acestea sunt propunerile colegului nostru Charles Görens. Acum are cuvântul raportorul din umbră, domnul Dos Santos, nu e prezent. Cine dorește să ia cuvântul? În legătură cu propunerile lui Charles Görans. Nimeni? Atunci îl felicit pe Charles Görans, îi mulțumesc. Amendamentele în legătură cu proiectul său de raport trebuie depuse până pe 11 octombrie, ora 12. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 9 noiembrie și AFCO se va pronunța prin vot pe 21 noiembrie. Acum, dau cuvântul colegilor care au pregătit avize în legătură cu diferitele programe din cadrul viitorului cadru financiar multianual. Are mai întâi cuvântul doamna Iatenmachi în legătură cu programul pentru mediu și climă. Anneli, vous avez la parole. Anneli, aveți cuvântul. Dear, chair, dear colleagues, good morning everyone. Domnule președinte, dragi colegi, bună dimineața tuturor. În primul rând, aș dori să vă spun că sunt mulțumită în general de propunerea făcută de Comisia Europeană. Drept urmare, nu am depus prea multe amendamente proprii. Respect, de asemenea, decizia luată de coordonatori de a limita acest aviz uh, la competențele bugetare. Programul LIFE este singurul program uh, finanțat din uh, fonduri europene axat pe obiective climatice și de mediu. Cred că cu toții suntem de acord că problemele cu care ne confruntăm în acest domeniu sunt, uh, au un caracter global și necesită o puternică coordonare și colaborare pe plan european. Ținând seama de toate aceste aspecte, cred că este justificat să întărim și mai mult bugetul programului. Așa cum am uh, afirmat de mai multe ori în Parlamentul European, propun ca Învelopa financiară acestui program să fie dublată în comparație cu situația actuală. Pe plan intern, uh, structura financiară acestui program este împărțită între două domenii diferite de acțiuni. Primul, mediu și al doilea, acțiunile climatice. Aceste domenii sunt um, divizate de asemenea în două subprograme. Propun um, o mai bună finanțare a ambelor domenii, însă aș dori să punem un accent mai mare pe domeniul uh, de mediu am depus amendamente care cer alocarea 70% din finanțare domeniului de meniu și 30% acțiunilor climatice. În propunerea comisiei, aceste cifre sunt puțin diferite. 64, respectiv 36%. În ceea ce privește subprogramele, respective, aș uh, propune să menținem uh, alocarea propusă de Comisia Europeană. Și, dragi colegi, pentru a evita orice neînțelegeri de comunicare, permiteți-mi să clarific că propunerea mea nu intenționează să submineze necesitatea finanțării acțiunilor climatice de la bugetul european. Din, din potrivă, um, susțin poziția Parlamentului European de a finanța mai bine integrarea dimensiunilor climatice în politicile Uniunii Europene cu o finanțare de la 25% la 30%. Cred că astfel putem să schimbăm uh, punct, accentul din programul LIFE înspre alte programe de mediu, pentru că programul climatic uh, LIFE a primi finanțare și din alte surse în următorul uh, CFM, ceea ce nu este valabil și pentru obiectivele de mediu. Tocmai de aceea consider că este nevoie să finanțăm mai bine um, sfera acțiunilor de mediu. Aștept cu nerăbdare părerile colegilor din umbră, raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumesc! Madame le rapporteur, j'interroge maintenant les shadow rapporteurs. Monsieur Lavia. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Uh, raportorii din umbră, domnul Avia nu a sosit, dar domnul Caputo este prezent. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de copreședinte al grupului de lucru privind programul LIFE din Parlamentul European, uh, primesc pozitiv propunerea Comisiei care reconfirmă fără ezitări programul LIFE pentru următorul CFP și astfel recunoaște succesul uh, și valoarea adăugată europeană realizată de acest program. Bugetul pentru programul LIFE este prevăzut să crească cu 60%. Poate nu este suficient această creștere. Ar fi nevoie de un efort în plus pentru acest program care este singurul din Uniunea Europeană care este dedicat total obiectivelor uh, de mediu. Această creștere a bugetului corespunde și extinderea subiectelor care pot fi finanțate din viitorul program LIFE, cum ar fi noul subprogram pentru tranziție la energie ecologică, care va funcționa proiecte care în actualul CFP intrau în orizont 2020. Am citit cu atenție amendamentele doamnei raportor Iaten Machi, care îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și trebuie să spun că um, Comisia Envi și cu mine ne orientăm aproximativ în aceeași direcție. Cam 70% din totalul prevăzut pentru mediu și aproximativ 30% pentru acțiunea pentru climă, pentru o sumă totală de 7 miliarde 272 de milioane. Consider că este fundamental să se valorizeze programul LIFE, um, să se uh, mizeze pe programele de succes Uh, care poate fi și uh, catalizator pentru a atrage fonduri uh, suplimentare, cum ar fi din Fondul European de Dezvoltare Regională. Uh, este important să se disemineze informații și să se ofere asistență tehnică pentru a încuraja și a sprijini autoritățile locale și regionale să, pentru, să participe la acest program. În acest scop, trebuie să promovăm proiecte de networking uh, prin punctele naționale de contact pentru a favoriza de bune, uh, schimburile de bune practici și cooperarea internațională. Uh, înțeleg și sunt de acord cu nevoia de a încerca să favorizăm mobilizarea capitalelor private și pentru investițiile de mediu, dar trebuie să se clarifice mai clar cum ar arăta operațiunile de finanțare mixtă și rezultatele obținute din proiectul pirat finanțate din instrumente financiare în uh, cadrul programului LIFE 2014-2020. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule Caputo. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamnă Iatermachi, Comisia pentru Bugete cred că vă sprijină. Amendamentele trebuie depuse cel târziu pe 1 octombrie la ora 12 și votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 5 noiembrie. Acestea fiind spuse, dau cuvântul președintelui dumneavoastră, care este raportor pentru programul Erasmus+. Aș dori să subliniez că, <clears throat> faptul că Erasmus este uh, emblema acțiunii europene în favoarea tinerilor. Am sărbătorit cu mult lirism a 30 de ani de Erasmus în 2017. Foarte mulți tineri, 6 milioane de tineri au putut uh, să meargă în alt stat membru la studii uh, și să descopere astfel diversitatea Uniunii Europene. Au învățat o altă limbă, o limbă străină. Deci, Erasmus reprezintă un pas înainte extrem de important în construcția europeană. Programul propus de comisie este satisfăcător, dar nu este la înălțimea așteptărilor noastre când vine vorba de credite. După cum știți, Erasmus creează frustrări pentru că doar o cerere eligibilă, deci se răspunde pozitiv doar unei cereri eligibile din două, din cauza faptului că nu sunt suficiente credite disponibile și am dorit ca Erasmus să nu, fie, mm, să nu se limiteze la studenți. Ar fi bine să, pro, să profite de Erasmus uh, și cei care fac uh, uh, practică profesională, um, ucenicie, pentru că dacă dorim să luptăm în mod eficient împotriva șomajului tinerilor în Europa, care afectează mai ales anumite state membre, constatăm că în țările Uniunii, unde există o tradiție legată de ucenicie, practic nu există șomaj în rândul tinerilor și pentru a sprijini descoperirea acestei practici, ucenicia, um, nu există un mijloc mai bun decât Erasmus. Și guvernele um, statele, statelor membre ar trebui uh, să um, adapte adapteze uh, legislația uh, ca să existe un contract de ucinicie, dar și un contract de muncă. Și uh, prevederile legilor dreptului național al muncii nu facilitează întotdeauna sau chiar uh, sunt un, un obstacol în calea mobilității ucenicilor. Dar trebuie să răspundem tuturor solicitărilor tinerilor și aceste solicitări uh, vor deveni mai numeroase odată cu implicarea celor care fac practică profesională sau ucenicie. În plen, în martie, am votat raportul de inițiativă al doamnei Thomas și al domnului Olbricht și atunci am votat triplarea creditelor Erasmus. Uh, și uh, mă bazez pe acestea și trag consecințe din, din acest uh, raport în propunerea mea. Deci trebuie să Uh, multiplicăm uh, cu 3 toate creditele prevăzute în acest program. Deci, dar bugetul prevăzut de comisie prevede credite inferioare pentru 2021 față de 2020. Nu este acceptabilă această situație. Deci cer comisiei, printr-un amendament, să reevalu- să reevalueze programarea pe perioada de șapte ani Um, a cadrului financiar multianual și să se asigure că în 2021 suma prevăzută să nu fie mai mică decât cea pentru 2020, pentru că șocul care ar rezulta din această decizie ar fi de neînțeles pentru, uh, de benefic, uh, către beneficiar și le-ar face mult rău. Propun deci uh, să se includă formarea profesională, inclusiv în alternanță, pentru beneficiarii creditelor um, Erasmus, prevăd în consecință nevoia de a, mul- de a mulți cu trei bugetul um, creditele față de perioada 2014-2020. În ceea ce privește controlele, aș dori să insist asupra unui element. Acestea s-au înmulțit și astăzi reprezintă o frână și um, sunt uh, exagerate. Uh, deci spun în raport că aș dori ca aceste controle să fie adaptate și să țină cont de sistemele de control uh, al finanțelor publice care există deja în fiecare stat european și să nu se mulțească uh, aceste controle. Ieri m-am întâlnit cu, res- cu uh, șefa agenției uh, uh, franceze pentru Erasmus, care mi-a spus că într-un an a avut cinci controle. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, observ că atunci când încercăm să facem o sinergie între mai multe programe, fiecare uh, rămâne uh, separat uh, și regulile variază de la unele la altele. Mm, am studiat uh, situația în cazul Erasmus pentru ucenici și ne-am dat seama că regulile de la DG pentru ocupare nu sunt aceleași cu cele de la DG pentru ocupare și cultură. Um, și pentru formatorii de pe teren, situația este de neînțeles. Și pentru cei care la anul cei care la anul uh, se prezintă la alegeri uh, Uh, vor, auzea, vor auzi din partea um, alegătorilor că Europa este distantă și de neînțeles. Deci, în uh, proiectul de raport spun că doresc simplificarea procedurilor administrative. Da, acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Novakov. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru pasiunea de care dați dovadă când vine vorba de aceste chestiuni tinerești. O pasiune care ne inspiră pe noi, pe toți. Eu cred că Erasmus este cel mai bun brand pe care l-a dezvoltat vreodată Europa. Programul Erasmus este cunoscut peste tot în Europa, în toate statele membre – și a afectat uh, evoluția uh, viețile tinerilor mai mult decât orice alt program. Nu o să mă refer la datele statistice acumulate în 30 uh, de ani de istorie, dar o să vă dau totuși câteva cifre statistice. 80% din studenții Erasmus au un rol de uh, Uh, conducere în, în societățile comerciale în care sunt active. Aproape o treime din uh, cei care au participat la programul Erasmus și-au creat o proprie întreprindere, deci nu doar că luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor, dar chiar creăm locuri de muncă indirect prin intermediul programului Erasmus. Singurul lucru care frânează acest program este bugetul. Este un lucru evident și dacă reușim să găsim finanțare pentru diferite inițiative, nu, nu aș dori să creez o ierarhie între aceste inițiative, însă nu cred că putem să le spunem stud- uh, studenților că nu se pot bucura de o finanțare mai mare pentru că avem nevoie de mai mulți uh, grăniceri la frontiere sau pentru că trebuie să finanțăm mai bine agricultura. Erasmus cred că a dovedit că funcționează foarte bine și din punctul meu uh, de vedere, pe viitor trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să ne extindem pe plan uh, global, pentru că putem trăi în această bulă crezând că Europa este cel mai bun uh, loc din punctul de vedere al educației, dar dacă este să ne uităm peste frontiere, vom înțelege că mulți uh, tineri preferă să meargă să studieze în Statele Unite ale Americii. Deci cred că trebuie să încercăm să vedem care sunt opțiunile de a-i sprijini pe tineri să-și desfășoare studiile superioare în uh, străinătate. Există deja două um, proiecte pilot desfășurate Tocmai în acest sens și câteva sute de studenți au folosit aceste proiecte pilot pentru a studia în Silicon Valley, în uh, Singapore și în uh, Israel. Pentru că sunt state care sunt mai avansate decât Uniunea Europeană în acest domeniu. În al doilea rând, ne confruntăm în continuare cu probleme birocratice și sunt de acord cu domnul președinte din acest punct de vedere. Și eu mă întreb cum este posibil dacă decizi să mergi în străinătate, să participi la programul Erasmus, să faci, să treci prin anumite examene și uh, creditele pe care le-ai sau notele pe care le-ai obținut să nu-ți fie recunoscute când te întorci acasă și să fii nevoit să treci prin unele examene, examene de mai multe ori, de două ori. Sunt uh, chestiuni care umbresc puțin imaginea luminoasă a programului Erasmus, dar sunt sigur că putem să îndreptăm lucrurile și în acest proiect de aviz um, se cer 40 de milioane de euro suplimentare pentru programul Erasmus și sunt de acord cu această cerere. Eu cred că este o Um, investiție care se va uh, dovedi foarte profitabilă în viitorul apropiat. Mulțumesc! Cof. Mulțumesc, domnule Novakov, pentru sprijinul dumneavoastră manifestat uh, acestei cauze. Domnul Howard. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu, personal și grupul din care fac parte, salutăm acest proiect de aviz și, în mod specific, gradul de ambiție pentru programul Erasmus reflectat în acest proiect de aviz. Și cred că a venit momentul ca aceste cuvinte frumoase legate de acest program să devină angajamente reale în liniile bugetare ale viitorului cadru financiar multianual. Drept urmare, salutăm cererea din aviz care încearcă să reflecte uh, rezoluția adoptată de Parlamentul European privind cadrul financiar multianual din martie. Știu, domnule președinte, că uh, susțineți uh, sprijinul oferit tinerilor și în afara sectorului universitar. Și salut în mod specific acest angajament. Cred că este o poziție cu totul și cu totul logică în uh, această epocă a lanțurilor uh, de aprovizionare, de creare de valoare internațională. Pregătirea profesională și uceniciile dedicate tinerilor reflectă tocmai această cooperare. Pentru că evoluțiile care vor uh, promova um, viitorul bazei noastre de producție depind tocmai de aceste um, tendințe de cooperare internațională transfrontalieră între producători și între um, creativii, persoanele creative din viitor. Și sper că aceste evoluții vor fi reflectate și sprijinite și în contextul programului uh, Erasmus. Poate am putea să dezvoltăm mai mult punctul 16 privind uh, participarea statelor terțe. Dacă această participare va fi una mai mare, um, Cred că ea trebuie să se reflectă și în uh, raportarea în fața autorităților financiare, pentru că trebuie să existe un grad total de transparență a surselor și a modului în care sunt uh, cheltuite fondurile europene. Aștept cu nerăbdare să dezvoltăm și mai mult proiectul de aviz din punctul de vedere al aspirațiilor pe care le avem vis-a-vis -vis de respectarea și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite în programele uh, Uniunii Europene. Salut de asemenea ceea ce a spus în legătură cu nivelul uh, birocrației. Este o preocupare și în uh, circumscripția mea electorală, care este exprimat adeseori Mulțumesc! Cine dorește să mai ia cuvântul? Dacă nu, atunci am să îi uh, le mulțumesc colegilor pentru susținerea pe care o aduc acestui aviz și revin asupra unui element subliniat de domnul Novakov, anume recunoașterea uh, elementelor deja dobândite pentru mobilitate. Pentru studenți lucrurile se petrec destul de bine, pentru că universitățile uh, au autoritatea de a emite diplome în schimb. Ce privește diplomele profesionale, mă gândesc în special la ucenicie și astfel de formări profesionale, autoritățile naționale, ministerele educațiilor naționale sau de formare profesională ă, dețin această putere, această autoritate de a emite diplome. Iar recunoașterea ă, elementelor dobândite în mobilitate, de exemplu, un tânăr merge pentru șase luni într-o altă țară formarea pe care a primit-o și experiența pe care o va fi dobândit vor fi ele recunoscute în momentul în care îi se eliberează diploma în țara sa de origine? Iată care e întrebarea. Și dacă sunteți de acord, vă propun să introducem un amendament suplimentar pentru a atrage atenția Consiliului asupra nevoii de a avansa, de a face progrese în recunoașterea uh, Uh, elementelor dobândite pe parcursul mobilității și cred că suntem toți de acord că Erasmus e o reală investiție în viitorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Precizez că amendamentele trebuie depuse până pe 4 octombrie la orele 12, iar votul va avea loc în Comisia noastră Bugi pe 5 noiembrie. Acum îi dau cuvântul uh, domnului Sole în ce privește instituirea programului Drepturi și Valori. Aveți cuvântul. Thank you, President. Uh, the right hand. Vă mulțumesc, domnule președinte. Programul Drepturi și Valori este unul oportun de care avem nevoie pentru că astăzi există anumite mișcări și guverne care pun sub semnul întrebării drepturile și valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene, pun sub semnul întrebării chiar și ideea unor societăți deschise, democratice și fac acest lucru recurgând la instrumentele instrumente folosite de regimuri totalitare. Am văzut că au apărut așa numite democrații iliberale care se află în conflict cu principiile fondatoare și fundamentale ale Uniunii Europene. Ne confruntăm cu aceste tipuri de probleme și datorită inegalității și discriminărilor bazate pe diferite motive care se manifestă în continuare în Uniunea Europeană. Drept urmare, cred că este nevoie să întărim identitatea comună europeană pornind de la valorile comune pe care le avem. Pe scurt, în proiectul nostru de aviz reamintim importanța integrării um, obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă în toate politicile și inițiativele europene din viitorul cadru financiar multianual. Din punctul de vedere al bugetului, din punctul de vedere al resurselor uh, dedicate acestui program, am propus o ușoară creștere a fondurilor, o creștere care este aliniată obiectivului Parlamentului European de a avea un buget european uh, de 1,3% din uh, Um, PIB-ul european. Propunem alocarea de fonduri specifice unor trei linii diferite. Este vorba de trei piloni, drept, egalitate și drepturi, uh, participarea, angajamentul și participarea cetățenilor și pilonul DAFNE. Cu alte cuvinte, spre deosebire de propunerea inițială, am propus o sumă uh, dedicată combaterii uh, violenței împotriva femeilor și împotriva altor uh, grupuri uh, vulnerabile. Din păcate, integrarea dimensiunii de gen nu este prea prezentă în cadrul financiar multianual. Pentru acest lucru avem nevoie de resurse adecvate și de transparență în liniile bugetare dedicate promovării egalității de gen și combaterii discriminării uh, de gen. Drept urmare, am propus o alocare specifică pentru linia DAFNE, care este dedicată combaterii violenței împotriva femeilor. Am dorit să insistăm și asupra îmbunătățirii calității uh, cheltuielilor pentru că doar astfel putem să folosim în mod optim resursele financiare de care dispunem. Și acestea sunt uh, principalele linii reflectate de amendamentele uh, depuse până acum la proiectul de aviz și aștept cu nerăbdare de asemenea propunerile care vor veni din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Merci, merci, monsieur. Mulțumim, domnule raportor. Domnul González Pons acum, uh, dar nu e aici, așa încât îi dăm contul domnului Fernandez. Mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. González Pons, pe desculpă, mă é imposibil estar aici. El chiar Domnul González Pons uh, își se scuză pentru că nu poate fi prezent la această reuniune. Ar dori însă să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă depusă până acum în apărarea unor uh, programe de acest uh, fel care și-au dovedit deja uh, valoarea și trebuie să fie finanțate în continuare. Ar trebui să susținem orice măsuri de simplificare, însă acestea nu trebuie să aducă cu sine o reducere a finanțării. Întreaga Uniune Europeană depinde de respectarea acestor valori și, în mod specific, Consiliul ar trebui să le respecte și să le întărească. Avem o propunere foarte clară legată de cadru financiar multianual, de um, cât de mare ar trebui să fie bugetul european în funcție de venitul național uh, brut. Am identificat o metodă care să ne permită să, uh, ating, să ne atingem obiectivele pe care le-am stabilit și pentru domnul González Pons este important să obținem un acord, un proiect de aviz de calitate care să reflecte um, toate preocupările bugetare legate de acest uh, program. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur Fernandez. Mulțumim, domnule Fernandez. Doamna Cardia Savar. Gracias, presidente. En general, está... Mulțumesc, domnule președinte. În general, suntem uh, în mare de acord cu propunerile de amendamente. Am un mic dubiu în legătură cu separarea pe două linii separate a bugetului, deci practic împărțirea bugetului în două <laughs> părți, pe de o parte egalitatea și pe de altă parte lupta împotriva uh, Um, violenței de gen. Astfel e mai clar că avem două priorități, într-adevăr, uh, dar nu permitem o flexibilitate pentru a transfera fonduri de la o prioritate la alta. Deci lucrurile pot fi văzute în două feluri. Deci nu sunt nici total împotrivă, dar mă mai gândesc dacă e oportună această uh, împărțire a bugetului. În rest, uh, suntem de acord. Mulțumesc! Merci. Qui d'autre souhaitait s'exprimer? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Thanks. Uh, I also... Doamna vă mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului. Cred că aveți niște idei foarte bune și aș dori să insist asupra importanței de a dispune de un, buget, de un instrument bugetar prin care să um, um, atragem atenția cetățenilor asupra importanței ideilor și acestor va- uh, valori fundamentale. Din păcate, am asistat la evoluții îngrijorătoare în anumite state membre când vine vorba de, de statul de drept, de situația statului de drept și cred că trebuie să transmitem mesaje puternice pentru a rezolva această problemă. În acest moment nu, am, nu m-am gândit la nicio propunere sau un amendament concret, însă o să citesc uh, cu mare grijă proiectul dumneavoastră de aviz și împreună cu grupul meu politic o să încerc să îmbunătățesc uh, acest proiect de aviz. Mulțumesc, doamnă Iatenmache. Cine mai dorește să ia cuvântul legătură cu raportul uh, domnului Solen? Nimeni? Amendamentele trebuie depuse până pe 3 octombrie la ora 15. Votul în Comisia pentru Bugete va avea loc pe 5 noiembrie. Acum are cuvântul domnul Ali, care ne va vorbi despre programul Uniunii pentru lupta împotriva fraudei. Vă rog. European... Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Comisia Europeană uh, propune un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire un, a unui program UE de luptă antifraudă cu două obiective principale. O mai bună protejare a intereselor financiare în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, un sprijin uh, reciproc administrativ între autoritățile vamale din statele membre și uh, serviciile Comisiei. Interesele financiare ale Uniunii Europene sunt afectate în mod negativ de fraudă și nereguli. Prote- protejarea acestor interese Um, se împarte între statele membre și Uniunii Europene. Începutul acestui program ar trebui să coincidă cu începutul noului cadru uh, financiar multianual 2014-2020. Uh, uh, Salutăm propunerea Comisiei de simplificarea programului Hercules, de um, îmbunătățire a sistemelor de luptă împotriva fraudei ar trebui să fie îmbunătățită sinergiile și să se ajungă la, un, um, la o gestionare mai simplă. Pe lângă propunerea comisiei, aș face și eu câteva amendamente um, în fața comisiei competente pe fond de control bugetar. Anumite propuneri s-au inspirat din rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 privind raportul anual pe anul 2016 legat de protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Scopul acestor amendamente este să insiste asupra unor uh, justificări uh, suplimentare ale acestui program. Altele se referă la implicațiile bugetare. Chiar dacă suma totală pentru perioada 2021-2027 este prezentată în prețuri curente, am făcut calculele necesare pentru a include Uh, și finanțarea pornind de la prețurile constante din anul 2018, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată. Pentru cele trei componente ale programului am făcut aceleași calcule. Este vorba de uh, calcule bazate pe metoda uh, transformării poziției Parlamentului European vis-a-vis -vis de bugetul european. În concluzie, Aș dori să spun că avem o atitudine pozitivă față de noul program propus de comisie și așteptăm ca acest program să fie finanțat în mod adecvat în următorul CFM pentru a putea să-și aducă o contribuție semnificativă la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte! Eu cuvântul numele lui Thomas, care este raportor din umbră, dar o voi face în portugheză. Cu toții suntem de acord cu necesitatea de a salva, a garanta, din punct de vedere bugetar, interesele contribuabililor europeni. Anvelopa prevăzută aici uh, reprezintă de fapt o economisire, pentru că scopul este de uh, a combate frauda. O chestiune cu care cred că toată lumea uh, este de acord. Raportorul nostru din umbră, din păcate, nu poate fi uh, prezent și își cere scuze pentru acest lucru, însă ar dori să-l felicită pe raportor pentru activitatea sa și să-și exprime dorința uh, de a coopera cu dumnealui, pentru că în uh, activitatea de combatere a fraudei este important să există uh, eficacitate uh, și transparență. Raportorul cred că trebuie să țină seama de importanța unor instituții ca OLAF și de importanța unei uh, strânse cooperări cu statele membre, cu autoritățile din statele membre. Cifrele ar trebui să fie exprimate în prețuri const, uh, constante, nu în uh, prețuri curente. Este o chestiune extrem de importantă asupra căruia comisia noastră întotdeauna a insistat. Rezultatul final trebuie să reflecte importanța luptei împotriva fraudei, ceea ce uh, înseamnă o finanțare, o anvelopă bugetară suficient de mare pentru a putea combate în mod eficient această fraudă. Mulțumesc! Desigur, mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste observații și uh, orientări. Are cuvântul doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbim mult în această comisie despre programul de luptă împotriva fraudei, nu pentru că nu e un program important, ci pentru că suma prevăzută este 160 de milioane de euro, uh, buget propus pentru șapte ani, nu sunt mulți bani. Spun că nu am vorbit mult despre acest program pentru că atunci când am vorbit despre prioritățile cadrului financiar, am vorbit despre liniile majore, despre uh, principalele uh, Um, programe în care investim și acesta e un program mai mic. Mă gândesc la posibilitatea de a crește bugetul pentru acest program. Am citit un studiu nu de mult că Uniunea Europeană, din cauza fraudelor de TVA, pierde uh, în fiecare an 150 de miliarde de euro. Deci o sumă echivalentă întregului buget european e pierdut doar din frauda TVA și cred că nu am periclita acordul general privind cadrul financiar dacă am dubla bugetul pentru lupta împotriva fraudei. Deci să prevedem încă 160 de milioane de euro în plus și probabil că suma, sumele prevăzute, sumele recuperate ar depăși uh, sumele investite. Iată, aceasta este observația mea. Putem să mai discutăm, bineînțeles, dar Cred că ar putea fi o propunere interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Cred că frauda este facilitată de diferențele dintre legislațiile naționale, de complexitatea legislației naționale, legislațiilor din statele membre care oferă ocazii de optimizare fiscală. Ne miră, de exemplu, faptul că firmele enorme uh, din uh, lumea digitală, uh, americane, chineze, nu plătesc impozite în Europa. Mm, nu plătesc impozite în Europa pentru că statele, membrii, membre ale Uniunii Europene, își fac concurență unele altora. Deci iată care sunt Uh, care este contradicția noastră. Votăm legi pentru a ne face concurență unii altora și pierdem astfel impozite. Este un subiect real care trebuie adus uh, în atenția cetățenilor contribuabililor din Uniunea Europeană. Este o contradicție insuportabilă care se datorează legislațiilor naționale care nu sunt deloc în convergență, care își fac concurență, uh, care favorizează dumpingul fiscal și oferă posibilități de fraudă uh, sau de evitare a plății impozitelor. Deci, practic, uh, se respectă legea pentru a nu plăti impozite. Trebuie să fim foarte atenți la acest subiect. Uh, încheiem aici dezbaterea, dau cuvântul din nou raportorului, nu aveți observații în plus, atunci amendamentele trebuie depuse până pe 3 octombrie, ora 12 și votul în comisia noastră va avea loc pe 5 noiembrie. Are din nou cuvântul domnul Ali pentru a ne vorbi despre politica agricolă comună. Mersi, monsieur président, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În data de 1 iunie, Comisia Europeană a făcut o propunere privind un regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind uh, planurile strategice care urmează să fie elaborate de statele membre în cadrul PAC. Aceste planuri urmează să fie finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă și de Fondul European pentru Dezvoltare uh, Rurală. Au avut loc câteva schimbări în sectorul agricol în ultimii ani. Este vorba de reducerea prețurilor uh, produselor agricole în urma deschiderii Uniunii Europene la piețele internaționale și în urma asumării unor noi angajamente de către Uniunea Europeană în domeniul schimbărilor climatice din, și în contextul eforturilor de a răspunde mai bine unor consecințe geopol, uh, geopolitice. Este nevoie, drept urmare, de o reformă a PAC. PAC în primul rând, ar trebui să se modernizeze pentru a face față noilor provocări. În al doilea rând, politica agricolă comună ar trebui să fie simplificată pentru a se putea achita de mandatul care revine cu o sarcină administrativă minimă. În, același, în, în al treilea rând, ar trebui să fie mai bine aliniată altor politici europene. Ținând seama de toate aceste considerente, salutăm propunerea Comisiei menită să răspundă provocărilor sub forma unui set de regulamente care Uh, prezintă cadrul uh, normativ pentru PAC în viitorul CFM. Pe lângă propunerile făcute de Comisie, o să vă atrag atenția asupra unor posibile amendamente pe care le vom uh, depune spre examinare Comisiei competente pe fond Agri. Unele dintre acestea se referă la importanța unor sta- păs- păstrării standardelor înalte din Uniunea Europeană când vine vorba de calitatea alimentelor europene. Altele se referă la apropierea, la depășirea lacunelor, diferențelor care există între statele membre ale Uniunii Europene, se referă de asemenea la necesitatea respectării caracteristicilor regiunilor muntoase și la necesitatea sprijinării tinerilor agricultori. Din punctul de vedere al implicațiilor bugetare, am depus amendamente care se referă în primul rând la gradul general de finanțare a PAC în contextul viitor CFM, respectând rezoluția adoptată de Parlamentul European în data de în martie 2018, completată de rezoluția din 21 mai 2018. Propunem 382 de miliarde de euro în prețuri din 2018 și mai mult de 400 de miliarde în uh, Uh, prețuri curente pe, pentru viitorul CFM. În ceea ce privește FEGA și FEADR, cifrele respective se regăsesc la amendamentele 12 și 13. În concluzie, aș dori să insist uh, din nou asupra calității propunerii făcute de comisie vis-a-vis -vis de planurile strategice. PAC um, este o activitate foarte importantă pentru Uniunea Europeană și cred că acest document va avea un rol foarte important pe viitor. Vă mulțumesc. Merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lavia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mulțumesc mai ales raportorului pentru propunerile sale, um, care pot fi sprijinite în mare parte atragem atenția tuturor colegilor asupra rezoluției a Parlamentului European privind uh, cadrul financiar multianual și deci asupra poziției noastre care se opune reducerile, reducerilor bugetului și care prevede menținerea bugetului pentru PAC uh, cel puțin la nivelul celui din uh, Uh, perioada 2014-2020 în, uh, în, ca, în, în termeni reali. Politica agricolă comună este o politică istorică a Uniunii Europene, politica pe care s-a bazat Uniunea Europeană din punct de vedere istoric. Este evident că trebuie să rămână o politică europeană importantă. Deci sprijinim menținerea uh, sprijinul structurii pe doi piloni și sprijinul acordat dezvoltarea zonelor rurale. Bineînțeles că facem aceste eforturi pentru agricultori pe de o parte și pentru consumatori uh, pe de altă parte. Consumatorii merită siguranță alimentară și durabilitate. Avem și o altă provocare, cea de mediu, o provocare majoră după summitul de la Paris, acordul de la Paris și trebuie să investim în continuare resurse pentru a consolida politicile noastre de mediu. Avem o preocupare care și probabil comisia competentă pe fond va atrage atenția asupra acestei, acestui subiect. Planurile strategice naționale pe care se bazează această politică uh, au tendința să facă diferențe în această politică între statele membre. Și structura primului pilon nu va păstra o orientare strict europeană, ci uh, va fi încredințată statelor membre pe baza planurilor strategice naționale pe care le vor crea. Care este riscul? Riscul este să apară 27 de politici diferite și există state care, din punct de vedere constituțional, acordă, acordă competența regiunilor, landurilor uh, și, în acest caz, riscă să apară diferențe enorme între acestea. Deci, în timp, am insistat asupra politicilor de convergență, asupra unei politici eh, agricole uniforme în toate statele membre. Eh, de această dată, din cauza propunerii Comisiei, apare riscul la 27 de politici diferite și trebuie să fim atenți la acest risc, pentru că riscul este ca doi agricultori de exemplu, care amândoi eh, cultivă uh, măslini în Spania și în Italia, în aceeași regiune, să beneficieze de sprijin uh, diferit uh, devenit, pentru că o țară oferă un, o sumă mm, aceeași pentru toți agricultorii, altă țară are altă modalitate și alte condiții de plată. Uh, bineînțeles, Comisia pentru Agricultură va avea un rol extrem de important de jucat, uh, precum și Comisia pentru Mediu, în care sunt raportor pentru aviz, pentru aspectele de mediu, dar și noi în Comisia pentru Bugete trebuie să dăm o indicație în ce direcție am dorit să ne îndreptăm. Și revin la aspecte care uh, sunt de domeniul nostru, și anume de finanțare. Cred că este important să repetăm ce subliniem în avizul nostru pentru CFM, că e nevoie de o finanțare adecvată pentru ca această politică să rămână o politică extrem de importantă a Uniunii Europene. Pe de o parte, avem uh, competitivitate, flexibilitatea și, și nevoia de a rămâne pe piață, dar pe de altă parte avem noile provocări de mediu, care implică faptul că e nevoie de angajamente suplimentare. Noi cerem producătorilor mm, să facă eforturi mai mari, dar nu, le put, nu putem în același timp să reducem uh, uh, resursele. Deci trebuie să păstrăm pe cât posibil neschimbată finanțarea politicii agricole comune în întregul teritoriu. Merci. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gloanec, dar nu vor să fie în sală, deși dau din nou cuvântul doamnei Gardia Zaval. Coordonatorii sunt foarte solicitați. Mulțumesc, domnule președinte. Am două observații. L-am ascultat pe domnul Lavia, care uh, nu doar este în Comisia pentru Bugete, dar e și uh, expert în agricultură. Nu intru în dezbateri, dar dânsul a spus că politica agricolă comună este o politică istorică, dar este și singura politică exclusiv europeană. Și trebuie să arătăm faptul că pentru noi este extrem de importantă. Da, uh, spune doamna Gordia Zabal în uh, franceză, în această dupa-masă voi vorbi despre fondul pentru pescuit. Revine la spaniolă. Deci, este important să arătăm faptul că sprijinim această politică uh, sprijinind reducerile bugetare propuse de comisie și dacă există o prioritate evidentă în cadrul financiar, trebuie să spunem că nu dorim să se reducă bugetul pentru PAC suntem de acord cu acest lucru, de aceea suntem foarte de acord cu propunerea raportorului. Mi se pare important să subliniem faptul că politica agricolă are obiective de dezvoltare durabilă, um, deci este una dintre politicile care poate să ne ajute cel mai mult să, să respectăm obiectivele de dezvoltare durabilă și de aceea este important Uh, să subliniem importanța acestei politici uh, în atingerea acestor obiective. Și uh, vom, aceasta este direcția în care ne vom îndrepta în avizul nostru. Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Bien, on va demander a monsieur... Dacă sunteți de acord, să rugăm pe domnul Cușnic să intervină pentru că dumnealui e responsabil cu regulamentele orizontale și va prelua dezbaterea pentru că există o legătură clară între raportul domnului Ali și între raportul domnului Cusmic. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, înainte de toate vreau să-mi exprim satisfacția deoarece Uh, tocmai a avut o loc o dezbatere pe punctul mm, precedent și uh, afirmațiile dumneavoastră merg și în sensul la ce vreau să spun eu. Vorbim aici de finanțarea PAC și să încercăm să revenim la nivelul pe care uh, îl uh, cunoșteam în uh, curentul CFM. Știu că a scădea fondurile de la pilonul întâi, o scădere de aproximativ 32 de miliarde, uh, adică o scădere de 11%, ar fi spus, și o scădere de 27 de miliarde de euro. adică 28% la pilonul 2 de data asta, sunt lucruri inacceptabile. În situația actuală, unde punem exigențe suplimentare în cărca agricultorilor. Mă gândesc în special la tot ce ține de politica de mediu și uh, climă. Vorbesc aici de cele două rezoluții ale Parlamentului European de pe 14 martie, respectiv uh, sfârșit de mai 2018 în aceste texte. Vorbim de nivelul plăților care provin direct, uh, care vin direct de la buget Vorbim de 1,3% eh, din eh, venitul național brut al statelor membre. Cred că trebuie să fim coerenți eh, și ghidați de logică. Propunem cheltuieli la un anumit nivel și cred că PAC ar trebui să aibă fonduri la înălțimea ambițiilor, iar fondurile să fie comparabile cu ceea ce avem și în cadrul actual. Iată lucrurile cele mai importante pentru mine. Acum, în rest, în avizul pe care îl propun, indic și câteva soluții care ar putea fi, sigur, controversate în rândul colegilor, dar nu în mod necesar. Comisia a propus să punem capăt diferențelor între plățile directe și toate celelalte subvenții, bazându-ne pe media UE. În ce privește uh, CFM 2021-2027, cu ani buni care au trecut de la momentul în care 12 noi state membre au aderat la UE, a venit vremea, în sfârșit, să uh, tratăm pe toată lumea la fel, indiferent de de, de, de țara de proveniență, vorbim de companii prezente pe toate piețele în întreaga UE. Uh, știm că agricultorii din Europa Centrală și uh, de Est sunt într-o situație foarte delicată din cauza propunerilor făcute. E nevoie de condiții echitabile pentru toți. Am o propunere și în ce privește noua rezervă agricolă. Propun ca acest lucru să figureze în mod separat în buget Trebuie ca fondurile acestei rezerve să nu provină din uh, plățile directe. Cum știți, e o rezervă ce trebuie să stimuleze mecanismele de piață, în timp ce plățile directe au un cu totul alt scop. Aș dori ca lucrurile să rămână așa cum sunt în momentul actual. Mecanismul de disciplină financiară pentru agricultori până la 2000 de euro e o plată făcută de comisie, ori uh, această legătură azi nu mai uh, există, ceea ce merge împotriva declarațiilor comisiei. Se spune că uh, e nevoie de mai multă transparență, claritate în felul în care funcționează PAC, dar aici a înlătura această legătură nu face decât să sporească birocrația. Iar în ce, pri- ce privește pe micii uh, fermieri, uh, e clar că ei nu vor putea să se descurce. Și încă un element important. E vorba de ceea ce a propus Comisia pentru a recupera automat fondurile neutilizate. E vorba de intervenții în zonele rurale. E al doilea an în care am acționat astfel pe buget. Trebuie acum să renunțăm la principiul N plus 3 și să trecem la N plus 2. Nu știu dacă asta va ameliora foarte mult situația beneficiarilor PAC, din potrivă, se vor regăsi într-o situație mai delicată și Iată, aici e vorba doar de o listă de propuneri ale mele și asta în linii mari, dar iată, sunt poate mai puțin importante decât declarația mea inițială. Eu sper să putem dezbate pe marginea propunerii de text și în încheiere aș mai spune că dezbaterea anterioară am auzit uh, punctele de vedere ale colegilor și constat că e foarte important pentru toată lumea ca fondurile pentru PAC să fie la înălțime, adică cel puțin la nivelul actual. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor! Acum am să dau cuvântul domnului Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte! Raportorul din umbra grupului meu politic nu poate fi prezent și își cere scuze, dar am dorit și noi să salutăm munca raportorului nostru. PAC e un succes în termeni politici. Avem mm, uh, siguranța alimentară, alimente la un preț decent, iar fermierii au acum responsabilități de mediu uh, foarte mari pe care le asumă. Dacă n-am avea uh, o PAC, atunci impactul financiar ar fi colosal asupra sectorului. Iată de ce trebuie să înțelegem cât de rău ar sta lucrurile dacă nu am avea o politică agricolă comună. Și înțelegând aceste lucruri, trebuie să finanțăm în mod suficient PAC, asigurându-ne că vom continua să căpătăm uh, să punem hrană pe masa tuturor europenilor, o hrană care respectă toate normele de mediu și care are un preț rezonabil. Apoi, ar trebui să încercăm să insuflăm o viață nouă, uh, un suflu nou în agricultura europeană. Haideți să ne amintim, și aici mă exprim quasi literal, avem o populație de fermieri uh, îmbătrânită și în îmbătrânire, iar venitul mediu al fermierilor e sub nivelul multor altor profesii din UE, un lucru inacceptabil. Și la fel de inacceptabile sunt și tăierile propuse de comisia. Dacă ne uităm la politica de coeziune din punct de vedere al prețului, cam asta face comisia. Însă la PAC, Comisia nu face decât să deghizeze tăierile pe care le face prin uh, noua listă de prețuri. Eh, la pilonul vorbim de tăiere de 10% și la pilonul 2, de, vine vorbește de coeziune teritorială, tăiere de peste 25%. Aceste tăieri trebuie uh, compensate, trebuie uh, restaurate. Uh, raportul din umbră al grupului meu politic consideră că trebuie să ne asigurăm că nu vom avea la sfârșit încă și mai multă birocrație și să nu cedăm tentației de a renaționaliza această politică europeană atât de importantă. Noul model uh, de agricultură nu ar trebui folosit drept scuză pentru a aduce încă și mai multă birocrație și colegul nostru este foarte preocupat de această perspectivă. De asemenea, îl preocupă posibilitatea citată și de domnul raportor, cea de renaționalizare și de a avea politici agricole separate în fiecare stat membru. E îngrijorător. Important e să nu avem încă și mai multă birocrație e important din potrivă, să reducem uh, povara administrativă de pe umerii fermierilor, în special al celor mici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Îmi imaginez că doamna Gardia Zaval o înlocuiește pe colega dumnei, doamna Gloanec. Da, domnule președinte, însă uh, opiniile, comentariile exprimate la raportul anterior sunt valide și de data aceasta este limpede, noi nu dorim nicio tăiere din PAC, din bugetul PAC. Domnul Ali? Dacă îmi permiteți, aș face și eu câteva comentarii personale, spune președintele. Mă alătur raportorilor și tuturor celor care au intervenit asupra necesității menținerii creditelor PAC. Cred într-adevăr că politica agricolă comună este un bun comun european, așa cum e solidaritatea cu uh, politica de coeziune. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să simplificăm procedurile. Nu știu cum faceți, dragi colegi, în propriile țări, dar dacă un agricultor vă uh, pune întrebări și uh, vă roagă să explicați cum funcționează PAC, sincer, Eh, din punctul meu de vedere, e o misiune imposibilă. O politică care nu e explicabilă beneficiarului nu mai e o politică. E nevoie, deci, de această exigență de simplicitate de, și de a menține, firește, creditele. Pentru că trebuie să asigurăm venituri agricultorilor și asta cu o doză de previzibilitate. minteri. tinerii nu vor prelua ștafeta, iar investițiile cu greu uh, vor găsi finanțare. Dar veniturile agricultorilor nu sunt condiționate doar de uh, către PAC, ci și de politica noastră de liber schimb. Și mă gândesc că uh, apar aici contradicții. La ce folosește să dai subvenții unui crescător de bovine dacă, pe de altă parte, îl falimentăm importând din Mercosur sau uh, cu o convenție bilaterală cu Mexicul, în ce privește plățile directe. Mă gândesc că marea distribuție, marea rețea de distribuție ține seama de plățile directe și de ponderea pe care o are în veniturile agricultorilor, tocmai pentru a face presiune asupra prețurilor și a le scădea, confiscând astfel o parte a plăților directe în profitul rețelei de distribuție. Mai cred că PAC trebuie să asigure o alimentație, o hrană de calitate, răspunzând nevoii de a asigura securitatea alimentară și suveranitatea alimentară în Europa. Dar trebuie să permitem agricultorilor să răspundă și unor așteptări de ordin societal. Ați citat uh, clima, mediul, bunăstarea animalelor. Și mai cred că trebuie să privilegiem cercetarea Degeaba suprimăm cu tare produs fitosanitar dacă, pe de altă parte, nu am pus la punct un produs de substituție. Și dacă aplicăm reguli și interdicții, ei bine, ele trebuie să se aplice peste tot, în întreaga Uniunea Europeană. Dar cred că această politică agricolă comună, aceste fonduri publice, trebuie să uh, meargă mână în mână cu exigențele pe care le impunem agriculturii pentru a răspunde așteptărilor societății. Și repet, toate măsurile trebuie respectate pe întreaga uh, suprafața Uniunii Europene. Uh, acum dau cuvântul din nou domnului raportor, cel care mai e prezent în sală, pentru a trage concluziile acestei dezbateri. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc președintelui și pentru susținerea sa. Mulțumesc că ați reamintit faptul că e nevoie de fonduri la nivelul celor actuale. Uh, Comisia Agri cred că va primi avizul nostru cu mare entuziasm. Vă mulțumesc. Președintele. Raportul domnului Ali are ca termen de depunere a amendamentelor 8 octombrie la ora 12, iar raportul domnului Cuzmiuc, termen de depunere a amendamentelor 5 octombrie ora 12. Ambele rapoarte vor face obiectul unui vot al amendamentelor și un vot pe aviz pe 5 noiembrie. Am încheiat astfel avizele și ultimul dosar în această dimineață, prezentat de José Manuel Fernández, se referă la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. În urma unei cereri din partea Portugaliei. Mulțumesc, domnule președinte. vorbim despre o cerere din partea Portugaliei pentru a mobiliza fondul de ajustare la globalizare. Două companii au, uh, au uh, concediat peste 1500 de lucrători și uh, vorbim de industria textilă care e cel mai lovită de globalizare, iar uh, această solicitare are un cost total de 7,759 milioane de euro. Cerem Europei să uh, ofere 60%, adică 4,6 milioane de euro pentru acest caz. Nu putem disocia acest fond de fondurile structurale. Important e să oferim competențe celor care își pierd locul de muncă, așa încât să se poată reintegra pe piața forței de muncă. Ei trebuie să capete o formare profesională, vocațională și uh, merită pe deplin să capete această formare cât timp încă muncesc. Iar Fondul Social European are sigur un rol foarte important de jucat aici, un rol de prevenție, dacă îmi permiteți. Fondul de ajustare la globalizare uh, intervine atunci când celelalte fonduri nu uh, au adus rezultatele scontate. Iar oamenii mm, trebuie să uh, se confrunte cu situația pierderii locului de muncă. E un fond complementar fondul de ajustare la globalizare și uh, funcționează împreună, mână în mână, dacă vreți, cu fondurile structurale. Ceea ce înseamnă că trebuie să punem accentul mai mult pe prevenție. Prevenția e mai bună decât medicamentul, cum spunem și în Portugalia. Mulțumesc! Je remercie José Manuel Fernandez. Mulțumim domnului Fernandez pentru acest raport pe care tocmai ni l-a prezentat. Circumstanțele întotdeauna sunt dureroase atunci când uh, intervin delocalizări și uh, dispariția unor locuri de muncă. Mă gândesc adesea că e bine să intervenim pentru reconversie profesională. Și e păcat că nu o facem decât atunci când sute, uh, intervin sute de victime ale concedierilor, pentru că în micile întreprinderi zi de zi există femei și bărbați care își pierd locul de muncă, uh, iar ei nu au dreptul la acest uh, fond de ajustare. Uh, dacă concediezi masiv, da, capeți un ajutor, dar dacă ești un IMM, dacă nu concediezi suficient oameni, atunci nu capeți un astfel de sprijin. Uh, eu cred că aici trebuie nuanțat și ameliorat mecanismul nostru. Fondurile europene ar trebui să prevină aceste concedieri mai degrabă decât să intervină atunci când drama a avut deja loc. Însă, sigur, Înțeleg că există o anumită afecțiune pentru acest fond de ajustare la globalizare, dar uh, ideea este să ajustăm Europa la globalizare pentru a evita ca toate aceste întreprinderi să plece altundeva. Mă gândesc că inteligența artificială uh, pune sub semnul întrebării o serie întreagă de locuri de muncă și discutam nu de mult de cazul unei bănci. Când vedem rezultatele băncilor uh, ne ia cu amețeală. Cine mai dorește să intervină pe acest punct? Domnule Fernandez, dacă nu, vă rog să trageți niște concluzii. <laughs> Uh, je remercie tout, tout, uh, Mulțumesc tăcerea din această sală pe care o interpretez ca pe un acord profund cu raportul pe care eu vi l-am prezentat. Președintele. Văd că intervenția mea a fost evaluată drept tăcere. D'accord. <laughs> Euh, les amendements. Amendamentele trebuie depuse până cel mai târziu, 1 octombrie, ora 12, pentru a vota în Comisia Buci pe 8 sau 9 octombrie, iar în plenară în sesiunea a doua din luna octombrie. Atunci, uh, încheiem aici ședința noastră și ne revedem la 14.30 Mulțumesc că ați rămas în sală până la această oră. Da, un peu d'humour. Et eh, merde. Pardon.